Ja, schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bună dimineața, dragi colegi, stimate doamne, stimați domni. Vă salut uh, cu ocazia continuării reunii, reunii noastre de la cultură. Primul punct de pe ordinea de zi, cu ocazia acestuia uh, vreau să-l salut pe domnul Koslovs. Am uh, discutat despre chestiunea Euronews și cu colegii noștri de la Cont. Uh, cu ei vom uh, discuta și acum. Constat că nu este niciun uh, membru de la Cont în acest moment aici. Fusese anunțat că s-ar putea ca și alți colegi de la Cont să vină la reuniunea noastră. Noi cel puțin îi invitaserăm pe colegi. În aprilie 2017 am avut o audiere comună organizată împreună cu Cont cu privire la structura uh, postului și de asemenea independența editorială și în această dimineață domnul Coslov să ne va prezenta un raport al unui studiu de caz rapid privind uh, sprijinul acordat uh, de către Parlamentul European uh, către postul Euronews. Va trebui să verificăm dacă finanțarea Euronews se realizează transparent și eficient și, de asemenea, dacă duce la uh, îndeplinirea mandatului pe care l-a primit Euronews din partea Uniunii Europene. După prezentarea domnului Coslov, să voi uh, oferi ocazia deputaților de la Comisie Comisia Cultură și de la Cont să ia cuvântul și, de asemenea, uh, reprezentanții Comisiei vor avea ocazia să reacționeze la prezentare și la întrebările adresate de către membri. Fără să ne mai lungim, aș dori să îi dau domnului Coslov să cuvântul pentru a susține această prezentare. Domnule Coslov, să aveți cuvântul. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc președintelui uh, Comisiei aceasta pentru că a inclus acest punct pe ordinea de zi și de asemenea pentru că a deschis această ședință și membrilor de la cont, pentru că este foarte important că facem acest lucru împreună. Este prima mea înfățișare uh, în fața noului Parlament, de aceea aș dori să vă felicit pe toți cu privire la alegerea dumneavoastră la Parlament și vă doresc să aveți 5 ani încununați de succes. Noi, cei de la Curtea de Conturi, vom sprijini întotdeauna activitatea dumneavoastră. Câteva cuvinte cu privire la propria mea persoană. Sunt membru al curții și lucrez în Camera 4, care acoperă chestiunile economice, financiare, piața internă și anumite aspecte care vizează guvernanța. Haideți să revenim acum la această revizuire. În primul rând, este vorba despre natura documentului, uh, acest studiu de caz rapid și calendarul. Studiul de caz rapid prezintă fapte în jurul unor aspecte foarte specifice și ale unor probleme. Dacă este necesar, acest studiu de caz rapid poate să includă și o analiză pentru a înțelege mai bine faptele respective. Este important să subliniem că un studiu de caz rapid nu reprezintă un audit. În acest caz particular, am analizat relațiile actuale dintre Comisie și Euronews – și am identificat câteva neajunsuri pe care am dorit să le discutăm și, de asemenea, uh, comisia ar putea să le abordeze. Doresc de asemenea să subliniez că în toate etapele activității noastre am cooperat excelent și am comunicat foarte bine. și, de asemenea, despre activitățile și sistemele pe care le-a înființat Comisia. europeană, engleză, germană, spaniolă și franceză.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 Sprijinul UE era justificat pe baza că Euronews are un scop de a uh, interesele generale ale UE în domeniul informațiilor. Însă, acum aceste prevederi nu mai sunt incluse cu privire la sprijinul acordat de UE, pornind de la o astfel de bază. Așadar, uh, pornind uh, de la decizia din 2010, S-a spus că Euronews este un post care oferă servicii publice în domeniul informațiilor. Statele membre însă nu uh, au înregistrat Euronews ca fiind uh, un post public. Asta înseamnă că Euronews ar putea să nu fie accesibil tuturor cetățenilor din Uniunea Europeană. De asemenea, am constatat că există o lipsă de mecanisme de coordonare formală în relația cu Comisia, pentru că digiurile individuale, cu excepția DigiConnect, au uh, relații directe contractuale cu Euronews și această lipsă de coordonare formală între comisie, între diversele direcții generale ale comisiei, reduce transparența sprijinului financiar oferit Euronews și, de asemenea, poate afecta și contabilitatea. Am revizuit ca parte a muncii noastre și Comisia a dorit ca activitățile Euronews să fie așadar auditate și am constatat câteva limitări importante care au fost uh, menționate ex ante. Acestea nu au fost abordate însă până acum. Au legătură cu lipsa de lipsa unui sistem contabil uh, analitic și, de asemenea, a unui calendar clar în ceea ce privește evaluările și estimările auditurilor. Din acest motiv apare riscul de abatere între costurile uh, de unitate și costurile reale. Comisia a introdus de asemenea o raportare privind performanța pentru a uh, evalua modul în care Euronews și-a realizat obiectivele. Acest lucru este reflectat în uh, parteneriatul cadru. Comisia nu a înființat un uh, sistem pentru a verifica însă acest raportare din partea Euronews și, de asemenea, pentru a face legătura între performanța rezultatelor financiare anuale, respectiv a deciziilor luate la nivelul acesta. Euronews uh, transmite periodic uh, rapoarte operaționale către comisie, dar nu am văzut legătura între aceste informații, analiza lor și deciziile financiare anuale luate de către comisie. Controlul, mecanismele de control a performanței, așadar, se bazează pe elemente ad hoc și nu pe un cadru de control formal. Doresc să vă ofer câteva informații succinte uh, cu privire la studiul de caz rapid. Um, acesta a fost în linii mari prezentarea mea. Bineînțeles că documentul conține mult mai multe informații. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a vă prezenta acest studiu și aștept cu nerăbdare să continuăm discuțiile. Președinte, mulțumesc foarte mult pentru această introducere. Acum, uh, în primul rând, aș dori să le dau posibilitatea membrilor să adreseze întrebări și, de asemenea, comisia poate lua apoi cuvântul după ce vor fi fost adresate întrebările pentru domnul Koslovs. Voi începe cu coordonatorii, fiecare are două minute la dispoziție, apoi dau cuvântul celorlalți membri, câte un minut au la dispoziție, pentru că trebuie să ținem cont și de celelalte puncte de pe ordinea de zi. Doresc uh, să îi salut cu această ocazie și pe doamna Holmeier, președinta Consiliei Cont. Uh, doamna Holmeier, dacă doriți să veniți aici sus, alături de noi, uh, sunteți invitate să faceți acest lucru și în primul rând, Mihaela Joitrova. Za eh, uvedení vaší zprávy a děkuji také za to, že se tím... Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul și mulțumesc și pentru prezentarea făcută, o prezentare detaliată și cuprinzătoare. Mulțumim încă o dată. Dacă am înțeles eu bine din această prezentare, cea mai mare problemă ar reprezentau faptul că Uniunea Europeană finanțează o organizație pentru a desfășura activități care au un caracter privat. Cu alte cuvinte, Uniunea Europeană acordă finanțare unei entități private. această, în condițiile în care această organizație se angajase anterior să nu aibă un acționariat majoritar privat. Această perspectivă cantitativă nu pare să uh, clarifice însă dacă uh, Euronews își desfășoară serviciile, activitatea pe care o stabilise anterior în interesul publicului, așa cum uh, se angajase și v-aș întreba dacă aveți niște recomandări, dacă analiza dumneavoastră este încununată de niște concluzii, de niște recomandări. Bun, ați analizat și ați constatat că există niște deficiențe. Astea sunt limpezi. Întrebarea însă este dacă există și niște recomandări pentru soluționarea acestora. Poate că în urma acestei analize ar fi util să mai desfășurați un studiu cu sau fără ajutorul comisiei, însă dacă statele membre au uh, hotărât să nu trateze Euronews ca pe un uh, furnizor de servicii public și apoi Euronews uh, a devenit o entitate privată cu acționariat majoritar privat atunci asta înseamnă că instituțiile Uniunii Europene nu au un control asupra acestei instituții. Deci, aveți o recomandare pentru a ieși din această dilemă? Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Așa cum am făcut-o și la începutul prezentării mele, aș vrea să subliniez faptul că acesta este un produs de analiză și de regulă un produs de analiză nu face altceva decât să constate. Iar concluziile sunt, constau în acelea că, în aceea că produsul nostru vă este pus la dispoziție dumneavoastră, Parlamentului, Consiliului, Comisiei, autorității bugetare pentru a vedea ce e de făcut cu el. Această analiză, această Cred că e important să ne care îi vor întreprinde în urma acestora. Dar asta este întrebarea majoră. Modelul acesta, folosit în ultimii ani de a susține Euronews, până la urmă, este util sau nu? Acum, ce e de făcut mai departe? Probabil că la, la această întrebare răspunsul s-ar putea să necesite noi studii. Realizing now uh, the possibility or the need to conduct Poate ar trebui făcută o activitate separată cu privire la politica audiovizuală linia bugetară dedicată politicii audiovizuale de la nivelul Uniunii Europene. Deocamdată nu există un astfel de studiu, este avut în vedere, dar nu pot să vă promit nimic deocamdată și cred că aici ar fi cazul să se implice comisia și să ne spună ea care sunt uh, măsurile pe care le-a luat până în prezent în domeniul acesta și ce urmează. Mulțumesc. Uh, de asemenea, președinta Cont uh, dorea să intervină. Monica Holmeier. Mulțumesc uh, foarte mult. Aș fi avut următoarea întrebare, pentru că vorbim deja despre consecințe, dar și de analiză. Atunci când analizăm și observăm că în ceea ce privește titlurile bugetare, cea mai mare parte a banilor, primordial, sunt uh, alocați Euronews. Bineînțeles că um, acesta este deținut uh, privat. Sunt și alți uh, concurenți care sunt deținuți de acționari privați și care și-ar dori bani. Și atunci când încheiem anumite acorduri, uh, bineînțeles că există anumite confirmări, dar nu sunt alocați bani unei singure firme, pentru că um, aici nu vorbim de un program IT care este dezvoltat și unde mandate pe cineva, faci un contracadru și aloci uh, contractul. Se face o licitație și lucrurile uh, funcționează așa cum ar trebui să funcționeze, conform procedurii. Ceea ce mie mi se pare problematic este faptul că o mare parte a banilor sunt alocați către un singur uh, client. Astea Cu siguranță e, mai, e, e important să se îmbunătățească situația, indiferent dacă modelul ales pentru sprijinul acordat României este abordarea cea mai bună. La nivel personal, că s-ar putea să existe astfel încât să existe un canal care să furnizeze servicii și dumneavoastră să vedeți dacă sunteți mulțumiți de serviciile respective sau nu. În cazul de față, tocmai de aceea există sisteme de control. Pentru că, așa cum se constată, există nevoia de mai bine. Sau, în orice caz, așa se pare. Kammer-Evert. Ja, vielen herzlichen Dank. Petra Da, vă mulțumesc și eu mă alătur uh, antevorbitorilor mei și mă refer uh, la conținutul ultimei întrebări. Vă mulțumesc foarte mult pentru conținutul acestui studiu de cadru rapid prezentat, pentru că ne oferă indicații importante. Într-adevăr, avem o problemă în ceea ce privește structura uh, acționarilor care s-a uh, modificat pe parcursul anilor și, într-adevăr, trebuie să ne gândim la acest titlu uh, bugetar, din care, în principal, este finanțat postul Euronews. Și, într-adevăr, a fost o luptă grea a comisiei noastre, uh, pentru că s-a dorit ca și Euronet Plus să poată fi finanțat din această linie bugetară și nu am reușit cu ușurință să obținem acest lucru. Și, de aceea, pot să susțin critica Monicăi Holmeier și să o înțeleg. De aceea mă întreb dacă o companie privată care ar fi susținută și promovată de un guvern uh, într-un stat membru, um, ar putea să beneficieze de astfel uh, de, de uh, subvenții. Mă întreb dacă propriul nostru comportament și propriile noastre reguli nu um, contravine um, vreunei legislații din domeniu. Vorbim despre o sursă de finanțare care vine din linia bugetară care este de competența noastră, dar trebuie să ne gândim că fiecare direcție generală este liberă să încheie propriile contracte cu Euronews. Dar în niciun fel acestea nu sunt coordonate și în final putem să ajungem la o sumă de 24,5 milioane de euro anual. Și asta mi se pare problematic, pentru că se pune întrebarea cine uh, stabilește programul, cine solicită care să fie, pentru că dacă vorbim de Direcția Generală Piață Unică sau Concurență și că această direcție încheie un contract cu Euronews, stabilește aceasta ce să se ce să se uh, prezinte în emisiuni, uh, Asta mi s-ar părea puțin dubios. De aceea, cred că ar trebui să existe o coordonare mai bună și să avem o, o uh, imagine de ansamblu cu privire la cât de mulți oameni uh, se uită la aceste programe transmise de Euronews. Să vedem conținuturile acestora, la câtă lume ajung. Pentru că o astfel de evaluare nu se face. Și, de asemenea, trebuie să vedem nu numai dacă își îndeplinesc uh, mandatul cu care au fost investiți, pentru că partea tehnică este una, dar mai rămâne întrebarea câți oameni se uită la aceste emisiuni, câți oameni uh, beneficiază de oferta Euronews. Pentru că, dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci putem să ajungem la concluzia că programul nu este suficient de bun. Deci, nu există niciun fel de evaluări în acest sens. Cum este perceput programul de către oameni? Pe lângă acoperirea din punct de vedere tehnic, deci câți oameni reușesc să prindă postul. Uh, thank you, uh, thank you, Madam Camerat. Uh, well, I, I... Mulțumesc, nu pot decât să fiu de acord cu ideea generală a celor pe care le-ați spus și cu întrebările dumneavoastră cât se poate de pertinente. În termen general, mai întâi de toate, trebuie să ne întoarcem la problema interesului general public. Actualul sprijin sau sprijinul acordat până în prezent nu se baza pe această uh, premisă fundamentală, și anume ca Euronews să furnizeze un serviciu public de interes general. S-ar putea să existe și alte modalități de a atinge acest obiectiv. Cât privește acționariatul ca atare, și cât privește și uh, audiența. Ca să facem un studiu privind audiența, asta ar însemna să cheltuim toți banii din linia bugetară, deci nu avem cum să ne permităm așa ceva. Deci totul se bazează pe estimări. Auditorii care au efectuat auditul la Euronews, asta ne-au spus, că și-au luat datele cu privire la audiență sau că datele cu privire la audiență, să ai date concrete cu privire la audiența Euronews este foarte greu. Asta este problema, că până, problema însă că asta ni s-a spus clar că până acum uh, nu a existat un statut de serviciu public pentru acest canal. În cazul Euro, Euronews, problemele acestui post au fost ceva întrucâtva înlesnite de uh, sprijinul Uniunii Europene, ținând seama de faptul că Euronews nu, ofer, nu, nu prezintă publicitate și când am discutat cu conducerea mm, postului, ni s-a spus că și-ar putea crește veniturile prin publicitate pentru a deveni mai autofinanțați, să zicem, în mai mare măsură. Dar nu se întâmplă asta, pentru că peste o treime din venituri le vine din bugetul Uniunii Europene. Mulțumesc, doamna Fara. Merci, madame la présidente. Merci. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, domnule Raportul acesta vine tocmai la timp, pentru că tocmai ne ocupăm de buget în momentul de față. Din prezentarea dumneavoastră am reținut două chestiuni importante. Mai întâi, necesitatea unui canal media european cu largă difuzare la nivelul întregii Uniunii Europene, care să poată fi prins peste tot în Uniunea Europeană, peste tot pe continent. Apoi, mai există și această relație între Euronews și comisie, care în momentul de față nu este nici suficient de clară și nici suficient de bine controlată. Din câte înțeleg, uh, vorbiți acolo de acest mandat de serviciu public și se spune că pe de o parte, rolul este de serviciu public, dar mandatul de serviciu public nu există. Prin urmare, mandatul ar trebui să fie încredințat Euronews în acest sens sau ar trebui ales alt canal pentru asta. Apoi, pe de altă parte, există și un impact uh, bugetar, pentru că această linie bugetară este foarte importantă pentru multe dintre acțiunile noastre mediatice. Prin urmare, trebuie să fie monitorizate cu toată atenția. Linia aceasta a fost folosită pentru că există niște așteptări și în ceea ce privește traducerile. Bugetul pentru traduceri este de asemenea extrem de afectat. Deci, în condițiile acestea, utilizarea limpede a fondurilor este utilizarea fondurilor este tocmai insuficient de limpede. Sigur, Euronews nu este perfect, dar potrivit informațiilor din raportul dumneavoastră, există independență jurnalistică și există calitate editorială. toate aceste lucruri ar trebui auditate, ca și audiența. Din păcate, Studiul nu face astfel de evaluări și fără îndoială că ne-ar fi necesar un studiu care să cuprindă și aceste forme de evaluare, pentru că dacă se dorește să se pună, cu atât mai mult dacă se dorește să se pună capăt acestui contract de parteneriat cu Euronews. Aș fi interesată să știu ce părere are Comisia și ce s-ar putea îmbunătăți în această relație din perspectiva eficienței, dar și ce alternative vede Comisia în cazul în care se pune capăt acestei relații? Mulțumesc foarte mult pentru întrebarea adresată. Dacă ne întoarcem la momentul în care Comisia încă în funcție a fost uh, și-a și preluat atribuțiile, consolidarea relației dintre Comisie și Euronews a fost uh, una dintre prioritățile comisarului responsabil cu acest portofoliu, doamna comisar Gabriel. Cât privește audiența și măsurarea acesteia, să nu uităm că Euronews și-a mai îmbunătățit modelul de afaceri pe aici pe acolo față de ce se întâmpla în trecut, când exista un singur, uh, o singură, un singur program video difuzat în diferite limbi, tradus în diferite limbi. Acum abordările sunt mai personalizate în funcție de limbă, se creează în fiecare limbă și uh, emisiuni uh, personalizate, Și astfel se țintesc uh, audiențe și la nivel geografic și cultural, în funcție de zona publicului respectiv. Cum se pot îmbunătăți lucrurile? Sigur, nu am analizat situația și cu siguranță și colegii de la comisie ar trebui să vă răspundă. Și, cum spuneam, una dintre concluziile noastre ar fi că am identificat o legătură directă între uh, informațiile, funcționarea Euronews, performanțele acesteia și deciziile privitoare la finanțarea acestui post de televiziune. Această legătură cred că ar trebui să fie mai strânsă. Trebuie să existe mai multe informații pentru a se justifica dacă acordul acesta și continuarea sa se justifică sau nu. Hallo, Sie hatten sich gemeldet, Frau Jenbu? Euh, doamna Rainbow. Merci. Mulțumesc. Pentru că intervin la sfârșitul acestei runde, nu pot decât să mă alătur celor spuse de colega mea, antevorbitoare, și aș mai adăuga că din textul pe care l-am citit se vorbește clar de niște lipsuri care se impută Euronews, dar și lipsuri imputate comisiei. Cred că nu trebuie aruncat uh, și copilașul odată cu apa din uh, copaie. Asta este părerea mea. Nu cred că trebuie să renunțăm la Euronews. Cât privește faptul că există și investiții ce provin din uh, țări din afara Uniunii Europene, după ce am citit avizele, am înțeles că însăși comisia încurajase Euronews să găsească alți investitori. Întrebarea care se pune acum este dacă această solicitare din partea comisiei existase din punct de vedere oficial, formal și că ea era însoțită de precizarea că acești investitori ar trebui să fie europeni sau a fost lăsat la latitudinea postului să-și caute și, uh, și investitori din afara Uniunii Europene. Oricum, cred că asta permite o audiență mai internațională decât în prezent și că în felul acesta se ajunge și la oameni care altminteri, dacă ar fi fost doar un post de televiziune strict al Uniunii Europene, uh, nu s-ar fi uitat la el. Apoi există instrumente de control, din câte înțeleg, uh, numai că ele nu au fost folosite, controlul n-a fost cu adevărat efectuat. Ei, asta aș vrea să înțeleg eu. De ce nu s-a efectuat acest control? Poate că s-a spus, n-ar strica să se retragă o parte din investiții, din finanțare, pentru a se investi în Euronet. Și aici apare întrebarea, de ce n-a făcut Comisia mai mult pentru a identifica și soluționa problemele identificate la, acum la Euronews? Mulțumesc! Als nächstes Mulțumesc, doamna Anderson. Doream să vă spun, cu privire la comentariul uh, făcut, că uh, vom uh, păstra aici ordinea în funcție de mărimea grupurilor politice. Verzii sunt pe locul 4, așadar nu este târziu faptul că vă dau cuvântul a patra. Doamna Anderson, bună dimineața, doamna președinte, dragi colegi. Postul de televiziune Euronews pune o serie de probleme, așa cum am auzit din partea tuturor. Uh, bineînțeles că o analiză mai profundă privind contabilitatea o las la, uh, pe seama colegilor de la cont. Din punct de vedere al uh, politicii culturale, constat că Euronews nu este un post TV normal, ci unul care este plătit din bugetul Uniunii Europene, um, care controlează și manipulează opinia publică opinia publică. Vreau să citez un punct uh, din contractul cu Uniunea Europeană. Euronews ar trebui să difuzeze programe care au legătură cu efectul măsurilor uh, decise în Uniunea Europeană și care au de face cu uh, viața cetățenilor Uniunii Europene și abordează probleme de la nivel regional și local de asemenea național. Acest lucru nu reprezintă altceva decât o formă de raportare stabilită contractual. Deci, neutralitatea redacțională și jurnalismul de calitate au de suferit și nu pot fi date ca atare. Există un contract cadru în calitate de semnat cu postul în ceea ce privește relația directă, dar se semnează contracte directe și cu opt direcții generale care stabilesc conținutul programelor și nu există niciun fel control uh, din partea Comisiei în acest sens. De asemenea, s-a spus, ceva, s-a spus câteva și cu privire la uh, conținut. Numai 15% din uh, acționariat este în mâna europeană. Cu toate acestea, Comisia Europeană uh, vizează 38% din uh, bugetul Euronews uh, către acest post. Contribuabilii, așa cum s-a decis ieri, trebuie, vor continua să uh, aloce bani și uh, aceste fonduri vor fi și crescute pe viitor. Euronews are o poziție de monopol și chiar dacă uh, pe piața unică se dorește eliminarea tuturor monopolurilor, Comisia Europeană susține în continuare acest tip de monopol în ceea ce privește Euronews. Se poate ajunge la o singură concluzie. Euronews nu ar trebui, la fel ca orice alt post mediatic, să fie finanțat din banii contribuabilor europeni. De aceea se pune întrebarea, în ce măsură planifică Comisia să facă o verificare uh, a fluxurilor uh, financiare prin intermediul Curții Europene. De asemenea, dacă se uh, intenționează și o verificare a părții redacționale a acestui post, acest lucru este prevăzut, vorbim mereu despre um, astfel de lucruri. Colegii s-au referit deja la o altă întrebare și anume câți oameni se uită la emisiunile acestui post. Emisiunea cu privire la Brexit, Euronews pe canalul său de YouTube în această dimineață la 6.36 scria că 675 de vizualizări fusese făcute. Așadar, se pune întrebarea de ce Comisia Europeană sprijină în continuare acest post și cred că merită să portăm o discuție ceva mai amplă pe marginea acestui subiect. Domnule Koslovs, vă rog. Well, thank you. Mulțumesc, cred că și întrebarea dumneavoastră, ca și cele precedente, erau mai degrabă comentarii generale. Vă exprimați punctele de vedere în baza informațiilor pe care vi le-am furnizat, dar și în baza altor informații. Noi analizăm acest subiect în perspectiva finanțării din bugetul Uniunii Europene, în baza informațiilor pe care le constatăm pentru a vedea dacă suntem sau nu mulțumiți de relația dintre uh, Comisia Europeană și Euronews, dacă există un controlul adecvat, monitorizare adecvată. Practic, cum s-ar putea îmbunătăți această relație. Asta facem noi, asta vă pot spune eu în calitatea mea de membru al Curții de Conturi pe această temă. Mulțumesc! Ja, vielen Dank als letzter Koordinator. Mulțumesc, domnul Chizi Liorec, în calitate de ultim coordonator. Bun. Bună dimineața tuturor. În primul rând, dați-mi voie să spun că, de exemplu, la pagina 9, unde se vorbește despre un institut independent de analizare a presei constată că Euronews este angajat uh, pentru, în sensul corectitudinii, imparțialității și există anumite cazuri în care uh, independența uh, jurnaliștilor a fost subminată. În al doilea rând, mi se pare important ca traducerea programelor în alte limbi să nu fie redusă, pentru că este foarte important să, ca aceste programe să fie accesibile în cât mai multe limbi. Utilizarea mm, nu este pentru mine doar în ceea ce privește știrile. Când văd eu, când mă uit la Euronews, văd o perspectivă diferită de CNN și de aceea mi se pare important ca aceste programe să continue. Constatați în raport că există anumite neajunsuri și zone problematice în legătură cu care nu mă pot exprima, însă aș dori să aud și opinia Euronews în legătură cu acest raport știți cumva cum a răspuns Euronews la acest raport. Aș dori ca și Euronews să fie prezent aici, la această audiere, pentru că lucrurile nu sunt chiar atât de rele, nu stau atât de rău din punct de vedere jurnalistic. Și aceasta reprezintă mai degrabă o poziționare decât o întrebare directă către Curtea de Conturi. Vom uh, da puțin mai târziu ocazia și Comisiei să se exprime cu privire la ceea ce s-a spus. Astăzi uh, nu am prevăzut să ascultăm și părerea Euronews. Fiecare poate considera acest lucru cum dorește, se pot stabili uh, întâlniri. De asemenea, Trebuie să fie clar că pe ordinea de zi am avut prezentarea Curții de Conturi și, de asemenea, punctul de vedere al Comisiei. Vom mai discuta despre acest punct și în următoarele săptămâni, mai ales în ceea ce privește um, finanțarea postului în contextul lui noul CF, noului CFM și cum vor evolua lucrurile. Cred că în acest moment, um, dacă trebuie să ne gândim că nu putem să vorbim despre uh, o difuzare în numele comisiei, pentru că dacă ar fi să se întâmple așa, lucrurile s-ar prezenta altfel. Cu siguranță se poate vorbi despre acordurile și contractele uh, care s-au încheiat. Uh, trebuie să vorbim despre independența față de cei care uh, vin cu banii, iar Comisia nu are o influență directă asupra conținuturilor Euronews. Deci nu despre asta dezbatem astăzi, ci despre faptul dacă mecanismele de control pentru utilizarea banilor, deci ceea ce a fost uh, stabilit în uh, contractul cadru, se întâmplă conform uh, prevederilor contractuale și, de asemenea, dacă există anumite controle care nu funcționează. Asta este, asta, acesta este conținutul acestui raport și cred că ar trebui să ne rezumăm la aceste lucruri pe care le discutăm astăzi, care au de-a face în mod direct cu uh, prezentarea uh, domnului Covlaț și să, bineînțeles că concluziile personale cu privire la aceasta va trebui să mai purtăm uh, dezbateri pe viitor. Am o întrebare referitoare la mecanismele de control respectiv modul în care informațiile între postul de televiziune și comisie sunt uh, interschimbate. Din partea comisiei nu s-a făcut nimic sau nu suficient. Cum considerați că își îndeplinește comisia sarcina în ceea ce privește angajamentele sale față de Euronews stabilite contractual? Este mai degrabă o un neajuns din partea Euronews sau mai degrabă ar fi trebuit să existe o verificare mai clară a prevederilor uh, contractuale de partea Comisiei. Cam atât uh, între, din partea mea și aș vrea să fac și un comentariu. Cred că este foarte important că noi, uh, de partea europeană, să beneficiem de informații despre Uniunea Europeană nu numai de la nivel național, ci și de la nivel comunitar. Mass media națională percepe numai limitat anumite lucruri uh, care se întâmplă la nivel european. Dacă este să ne uităm la emisiunile pe care le vedeam în trecut, majoritatea erau difuzate din perspectivă națională, dar cred că este foarte important să existe și un spațiu informativ uh, comunitar și cred că în acest sens ar trebui să fim mai deschiși, fie că poate unul să facă acest lucru sau că există mai multe oferte uh, în acest sens. Asta este un subiect pe care să-l dezbatem în următoarele luni, dar cred că este important să păstrăm și această perspectivă directiva europeană. Domnule Koslovs, vă rog. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. În una dintre concluziile noastre am constatat că în parteneriatul cadru, în acordul pentru acordul cadru, există, se stabilesc o serie de indicatori și Euronews uh, transmite în mod uh, frecvent aceste informații către comisii în mod regulat. Și acest uh, canal funcționează bine, acest canal de comunicare. Unde am constatat dificultăți este în uh, modul în care comisia utilizează aceste informații în uh, procesul de luare de decizii în legătură cu finanțarea anuală. Dacă și cum aceste informații primite de la Euronews cum aceste informații sunt evaluate și folosite în luarea deciziilor ulterioare. Acest lucru îl subliniem într-una dintre concluziile noastre. Poate am avea nevoie de mai multe informații din partea comisiei și îmbunătățirea și îmbunătățiri din partea comisiei folosind uh, această ocazie pentru a comenta în legătură cu independența editorială. Una dintre concluziile noastre se bazează pe mai multe rapoarte independente din partea observatorului de Pavia, care nu a găsit, nu a constatat niciun fel de încălcare a independenței editoriale. Un aspect minor este faptul că aceste studii sunt finanțate chiar de către Euronews. Deci, ă, asta nu înseamnă neapărat că sunt mai puțin fiabile, dar poate că o îmbunătățire ar putea fi ca aceste studii să fie finanțate și uh, comandate de către comisie ceea ce ar putea să ducă la o creștere a independenței acestora. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mai avem uh, trei solicitări de intervenție pe listă și doresc să le luăm împreună și apoi să primim răspunsul. Vă rog să vă rezumați la un minut, pentru că timpul ne presează. Domnul Follas, domnul Camar și domnul Deninas. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είπε μια καλή συνάδελφος προηγουμένως ότι δεν πετάμε Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Vă mulțumim pentru prezentare. Am auzit pe unii care spun că nu trebuie să aruncăm grâul cu neghina, dar eu nu prea văd uh, partea bună aici. Ați uh, spus, vorbeați Eh, vorbeați despre faptul că nu avem niciun, nicio altfel de procedură ulterioară. Eu sunt un nou eurodeputat eh, eh, și mi se pare ciudat că nu putem să controlăm Euronews. Eu sunt jurnalist și îmi respect independența, însă dumneavoastră spuneați că Euronews are un scop european și că trebuie să respectăm pozițiile statelor membre în forma în care acestea au fost adoptate de către statele membre. Deseori, în ceea ce privește partea ocupată a Ciprului, Euronews nu are poziția corectă. Colegii mei au ridicat această problemă și au primit răspunsul că Euronews este un organism privat. Nu mi se pare un răspuns acceptabil. Acest lucru trebuie să fie examinat. Mulțumesc. Ceea ce îmi pune probleme mie în continuare este faptul că, din partea Comisiei, s-a creat o formă de automatism și anume de a pune la dispoziție mereu banii Euronews, indiferent ce transmite Euronews și indiferent de ce uh, conchide verificarea cu privire la utilizarea banilor. Asta rezultă din raport și aș vrea ca și Comisia să ne spună care este părerea ei în această privință. Cred că problema pe care trebuie să ne o punem este să ne întrebăm dacă nu există eventual și alte oferte mai bune care să susțină interesul european decât Euronews. Dacă este să mă uit la cifrele pe care le am în față, vizualizările pe Facebook, uh, ale unui program nou, uh, Deutsche Welle, Media France, sunt uh, de două ori mai multe decât uh, ceea ce se întâmplă cu înregistrările Euronews. Așadar, trebuie să vedem cum stau lucrurile, să vedem cum reușim să ne atingem obiectivul pe care ni l-am stabilit, folosind mijloacele pe care le avem la dispoziție și eventual să nu promovăm și să nu subvenționăm doar un post, ci eventual mai multe care ar avea aceeași nevoie. Niklas Ninas. Dankeschön. Ähm, erstmal, ich glaube, es muss unabhängig sein von. Niklas Ninas. Într-adevăr, trebuie să vorbim despre independență și uh, nu se poate să nu existe această independență, pentru că dacă s-ar întâmpla așa, ar fi tocmai opusul uh, jurnalismului independent pe care ne-l dorim. Deci, independența editorială trebuie să fie dată. Însă eu am o altă întrebare, și anume. Vânzarea celor 85% care a fost inițiată prin 2015. Cum s-a ajuns la aceasta? Cum a fost aprobată și se poate uh, opri aceasta? Se poate face irrevers. Uh, se pot cumpăra înapoi, pentru că uh, nu ar mai fi problemele dacă nu, situația nu ar sta așa. Euronews este un post care, de fapt, nu mai este un post public și nici nu mai ține uh, pasul cu evoluția timpului. Um, transmisiunile în format analog uh, nu mai există de multă vreme și iată că ei încă o fac. Am Bineînțeles că există și uh, transmisiunile pe YouTube, online și aceasta este o evoluție europeană și sistemul de difuzare european ar trebui să îndrepte în această direcție. Așadar, aș vrea să știu dacă există astfel de evoluții la Euronews și dacă putem cumpăra înapoi uh, acțiunile Euronews. Herr Koslos, noch einmal eine Stellungnahme und danach würde ich der Kommission für fünf Minuten. Cinci minute are Comisia cuvântul. După ce răspunde domnul Kozlovs. Vă mulțumesc. În documentul nostru am uh, ex- explicat cum a evoluat uh, structura acționariatului Euronews. La început, uh, Euronews era deținut de servicii de emisie publică și la un moment dat, uh, din motive necunoscute mie, ca membru al Curții de Conturi, uh, apetitul statelor membre, uh, canalelor publice să fie acționari în Euronews a scăzut și pentru a putea păstra Euronews din poziția Comisiei un canal care să este în interes public general european. Calea găsită a fost să se găsească investitori privați și așa a evoluat situația. În primul rând, această companie MGen, care este uh, din Luxemburg, deținută de o persoană din Egipt, a intrat în structura acționariată acționariatului și uh, fiecare au adus uh, noi caracteristici la Euronews, NBC, uh, a existat digitalizarea pentru anumite limbi, după aceea s-au dezvolt, s-a dezvoltat un canal TV mai competitiv de limba engleză, cu mai mulți jurnaliști a fața locului și așa mai departe. Asta în susținerea celor ce spuse că investitorii privați au adus îmbunătățiri uh, modelului de afaceri, au făcut Euronews mai competitiv, însă, bineînțeles, acest lucru este separat de întrebarea dacă ar trebui sau nu să finanțăm acest, uh, această instituție. Întrebarea este din nou dacă credem că interesul general al publicului este servit uh, optim de Euronews sau prin alte mijloace. Vă mulțumesc. Uh, ich möchte an der Stelle... Mulțumesc. Le salut și pe reprezentantul Comisiei, domnul Abamonte, care va lua cuvântul în numele Comisiei. Um, thanks very much, Ms. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Foarte multe puncte au fost uh, evocate aici. Aș începe prin a clarifica că uh, relația financiară a Comisiei Europene cu Euronews datează din 1993 când am început să finanțăm anumite reviste, anumite programe și din 2010 a, avem un program, un acord cadru. Din 2012 Comisia acordă în jur de 18 milioane către Euronews pentru emisie. Acestea sunt cifrele. Ideea ridicată de domnul Kozlov la sfârșit este esențială. Faptul că entuziasmul publicului pentru Euronews s-a născut ca o întreprindere comună între mai multe um, uh, companii de emisie naționale, însă entuziasmul a scăzut uh, pentru că acest, aceste companii au propriile canale și uh, angajamentul financiar a scăzut uh, corespunzător. De aceea, Euronews a fost obligat, obligat dacă dorea să supraviețuiască, să caute parteneri în afara Europei. Și acesta e punctul de plecare. De aceea, în mandatul pe care l-a acordat uh, comisarii Oettinger și Gabriele. Acestor comisari li s-a cerut să găsească uh, un model de afaceri pentru Euronews uh, pentru epoca digitală. Este un lucru care este recunoscut în raport. În prima concluzie, raportul spune că Comisia susține Euronews pentru a atrage noi parteneri, să, pentru a dezvolta un model de afaceri și pentru a profita de tehnologiile digitale. A fost mandatul uh, în, a, a, stabilit de către comisarul Oettinger și Gabriel. S-au spus multe lucruri în legătură cu controlele. Este adevărat că controlele ar putea să fie mai bune și am luat notă de recomandările raportului. Însă, controlele există. În afară de faptul că primim rapoarte anuale din partea Euronews și nu am plăti ă, dacă condițiile și criteriile stabilite în acordul cadru nu ar fi îndeplinite. La fiecare 2 ani avem un audit extern de performanță și fiecare an efectuăm avem un audit financiar al Euronews în fiecare an. Un aspect care mi se pare foarte important este că ultima evaluare externă independentă făcută de către Deloitte în 2018 a concluzionat că Euronews este o operațiune eficientă, rentabilă, care uh, oferă o perspectivă europeană a, asupra Mm, afacerilor europene și că fondurile Comisiei sunt bine utilizate. Studiul nu a găsit niciun fel de lipsă de coordonare în ceea ce privește transparența, răspunderea în legătură cu finanțarea. Recunoaște însă necesitatea pentru o mai bună coordonare pe partea editorială mm, și cere implicarea mai largă a Comisiei în pregătirea emisi- emisiunilor. Acest lucru l-am făcut, am uh, înființat un plan de acțiune și una dintre măsuri este să avem întâlniri cu toate direcțiile generale care uh, se implică în aceste emisiuni, care reprezintă doar 30% din buget, 3 milioane din cele 24 de milioane pe care le primește Euronews în fiecare an, pentru a ne asigura că aceste în aceste emisiuni uh, se ține cont de obiectivele uh, și majore ale Uniunii. Ceea ce am mai făcut uh, pentru a răspunde s-a întrebat ce face Comisia cu acest raport. Noi verificăm rentabilitatea anumitor acțiuni de exemplu, canalele pentru limbi non-europene, pentru arabă, am avut uh, anumite întrebări în legătură cu rentabilitatea și am uh, redus finanțarea, am transformat canalul într-un canal uh, digital, exclu- exclusiv digital și fondurile uh, au fost transferate uh, programelor europene. În ceea ce privește îmbunătățirea controlelor, ceea ce spuneți în raport este că controlele există, există însă nu sunt suficient de sistematice. Am uh, introdus un nou standard, un document cu privire la strategia de control care sistematizează toate activitățile de control și procesele interne în legătură cu uh, monitorizarea și controlele financiare la Euronews. În planul de acțiune uh, exista și problema observatorului de Pavia. Este un observator independent, într-adevăr este plătit de către Euronews, însă trebuie să verifice dacă linia editorială a Euronews este independentă în întreaga Uniune sau nu. Nu au găsit niciodată nicio problemă. Ne vom întâlni cu observatorii din Pavia în săptămânile următoare și vom decide dacă vom solicita o nouă evaluare a independenței editoriale. De această dată, acest studiu va fi finanțat de către Comisia Europeană. După urmarea în acestui om de afaceri egiptean în acționariatul Euronews, ne-am asigurat că există o carte pentru independența editorială în uh, regul, regulamentul intern al Euronews și Euronews în fiecare an dă, dă comisiei un raport anual de transparență uh, în care arată cum au tratat plângerile, problemele editoriale și așa mai departe. Acest raport este verificat de către auditorii de performanță, deci se face foarte mult Bineînțeles, puteți spune că se poate face mai mult, însă nu este adevărat că nu se face nimic. Nu este adevărat că nu există controle. Pot să mai uh, vorbesc încă două minute, dacă dați voie. În Există un punct uh, juridic în raport în legătură cu baza legală cu care nu suntem de acord cu Curtea de Conturi. Pentru că noile articolele 180 aliniatul 2 și 195 C și F din uh, regulamentul financiar care dau temeiul juridic pentru finanțarea Euronews pute- și dacă doriți pot, pot să explic acest, uh, aceste lucruri. Am uh, verificat cu Departamentul Bugetar al Comisiei Europene și cu Serviciul Juridic. S-a spus că put- vom putea să mm, continuăm să finanțăm Euronews în, sub noile regulamente financiare. Spuneți că sistemul de contabilitate de la Euronews nu este suficient de analitic pentru a efectua un audit și pentru a vedea dacă eh, costurile reale corespund. Însă nu aceasta a fost constatarea auditorilor financiari. Auditorii financiari ne-au spus că faptul că nu există o contabilitate analitică nu este un factor blocant care să împiedice contabilitatea, însă că ar fi mai bine să existe o contabilitate analitică, așadar am uh, introdus această solicitare și uh, va exista un sistem analitic de contabilitate începând cu februarie anul viitor. În ceea ce privește cât de mulți oameni au acces și cât de mulți oameni se uită de fapt la Euronews. Sunt 160 de gospodării în Europa care uh, pot să aibă acces la Euronews și 5 5,3 milioane de uh, oameni în 16 state europene urmăresc Euronews. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Abermonte. Mă întreb dacă ar fi posibil ca noi, în calitate de comisie, să beneficiem de acest plan de acțiune asupra căruia faceți trimitere mereu, pentru a îl vedea și pentru a uh, analiza și noi ce este prevăzut acolo și ce se implementează. Iar pentru Comisia Cont, uh, de control bugetar, um, de asemenea, să poată verifica și ei ce se spune cu privire la acest subiect. Așadar, să arunce și eu o privire asupra acestuia. A doua întrebare. Avem o situație modificată cu privire la această situație, pentru că la început, când a fost promovat și subvenționat acest post, exista această, acest, acest singur post care reprezenta uh, o fuziune a mai multor posturi, dar acum există mai multe proiecte pilot care oferă uh, oferte asemănătoare, de aceea um, emisiuni cu privire la uh, subiecte europene sunt oferite de mai mulți furnizori de servicii. Așadar, vă întreb în ce măsură se mai poate vorbi despre um, promovarea unică a unui singur furnizor de astfel de servicii și în ce măsură se mai poate face asta în continuare. Vă rog. Um, So the answer to your question on the action plan, I mean, the action plan was developed, work, was worked out by us. Acest uh, plan a fost elaborat în urma auditului și ca răspuns la recomandările auditului pentru a îmbunătăți controlele actuale, aș putea să vi-l transmit cu, fără nicio problemă când mă întorc la birou. În ceea ce privește observatorii din Pavia, îi voi contacta în zilele următoare și vom uh, reflecta asupra necesității de dacă este necesar să avem un audit independent suplimentar plătit de această dată de către comisie și nu de către Euronews. Însă, în repetate rânduri, dacă insistați, putem să facem acest audit în orice caz, însă, în repetate rânduri, în, acest an, în acești ani am petrecut mult uh, timp cu Euronews, cu uh, televiziunile naționale care încă mai participă și nu am avut niciun fel de indiciu că independența editorială ar fi periclitată. Nu am primit niciun fel de plângeri uh, fondate care să uh, arate că există un fel de lipsă de independență. Și în final, a existat o decizie politică în scrisoarea de mandat uh, și, bineînțeles, uh, noua comisie va decide propria linie politică. Uh, Mulțumesc, doamna Gava Ce o întreb și pe doamna Holmeier dacă dorește, în calitate de președinte Cont, să mai adreseze întrebări comisiei. Întâi doamna Eva și apoi Monica în încheiere. Mulțumesc doresc să pun o întrebare de lămurire care se adaugă la cea adresată de doamna președintă. Deci alte oferte de care beneficiem deja în Europa și care, pe care le-am subvenționat prin intermediul unor uh, proiecte pilot. Există idei ale comisiei și dumneavoastră doriți să acționați în această direcție referitor la faptul că ar trebui să uh, promovăm mai multe proiecte, respectiv să ținem cont de o diversitate mai mare și să uh, finanțăm din acest titlu bugetar mai multe proiecte, pentru că este o decizie a Comisiei referitoare la modul în care sunt cheltuiți banii din acest titlu bugetar. Din păcate, este o decizie pe care trebuie să o ia doar Comisia. Nu ține de noi să facem acest lucru. Eu cred că ar trebui să fie altfel. Însă aș vrea să știu dacă există uh, reflexii uh, concrete în această privință. Uh, cu siguranță vă veți pregăti în acest sens și aș vrea să știu dacă aveți astfel de planuri. Să subvenționați uh, mai multe astfel de proiecte, deci să uh, alocați banii uh, mai diversificat, ținând cont că există multe oferte, chiar dacă unele sunt foarte tinere, care sunt la fel de bune și ajung la mult mai mulți ascultători. Doamna Holmeier, întrebarea mea merge cam în aceeași direcție. Bineînțeles că este permis ca uh, activitatea uh, cu publicul să fie uh, promovată. Este foarte important acest lucru și trebuie să facem în continuare. Întrebarea este dacă banii ar trebui să se rezume la finanțarea unui singur mediu. Și aceasta este o întrebare și către Curtea de Conturi, pentru că fie, că faci, fie faci o prezentare, un anunț sau cumperi o anumită parte de timp pe care, bineînțeles, că poți să umpli cu conținuturile pe care le dorești. Aceasta este o variantă și este un lucru care se întâmplă și este obișnuit în multe țări. Dar mai există o alternativă și anume aceea ca uh, către anumite medii, dar în mod diversificat, bineînțeles, pentru că cunoaștem acest model din Germania și din alte țări, e bine să existe o astfel de subvenționare uh, publică și atunci uh, Emisiunile difuzate, bineînțeles că sunt despre evenimente care au loc în spațiul comunitar și toate acestea sunt stabilite la nivel de redacție sub egida diverselor redacții care se ocupă de asta. Însă ceea ce avem aici este așa un amestec pentru că se pun uh, o serie de probleme din punct de vedere juridic și vom discuta despre acest lucru și la cont, pentru că uh, alocarea de finanțe trebuie realizată într-o manieră uh, corectă din punct de vedere juridic și și noi uh, am adresat întrebarea aceasta către comisie și am discutat pe această temă. Pentru că există și alte posturi care uh, și-au dorit să primească o astfel de finanțare, dar care au reușit să obțină această finanțare numai uh, datorită faptului că Parlamentul s-a luptat pentru ea cu Comisia. Uh, din punctul meu de vedere, acesta este un tip de contract foarte controversat, problematic, pentru că nu vorbim aici despre un contract IT unde uh, aloc serviciile de reparații IT, uh, ci este vorba despre libertatea presei, libertatea mediatică și uh, relații uh, cu publicul și despre toate aceste lucruri cred că trebuie să discutăm mai intens și din perspectiva finanțelor și a aspectelor juridice care vizează alocarea de fonduri. Mulțumesc foarte mult! Mai dorește să intervină o persoană și apoi, uh, din cauza timpului care ne presează, am depășit deja cadrul de timp alocat, dar este un subiect important și de aceea sunt de acord să facem acest lucru. Așadar, îi dau cuvântul doamnei Fara, apoi uh, revin la domnul Koslovs și apoi la domnul Avermonte. Pe scurt, însă, vă rog, cu răspunsurile dumneavoastră, pentru că mai avem un punct pe ordinea de zi de astăzi și apoi reuniunea coordonatorilor. Domnule Fara, vă rog. au du... Foarte repede. Aș vrea să reacționez la problema aceasta legată de actorii diversificați, de mai mulți actori. E și acesta un risc. E nevoie de o anumită putere pe piața mediatică pentru a acoperi corect problemele care trebuie abordate și pentru a acoperi și problema necesară a traducerii. Deci dacă ne răspândim în prea multe uh, vase mici, s-ar putea să venim cumva împotriva puterii mediatice de care avem nevoie. Mulțumesc. Îi voi da cuvântul domnului Coslov și apoi domnului Abermonte. Uh, Din punctul de vedere al Curții de Conturi, doresc să vă mulțumesc pentru această discuție, care este o discuție uh, foarte animată, așa cum aș și semn de altfel. Sunt bucuros că studiul de caz rapid uh, v-a oferit uh, mai mult material asupra căruia să reflectați și de asemenea sunt bucuros că Comisia a reacționat deja și s-a referit uh, la actuala relație. Actualul uh, acord uh, cadru de parteneriat este valabil până în 2020, așadar este suficient timp pentru a discuta următorii pași. Sunt așadar uh, dispus să continuăm discuția noastră în acest cadru sau în orice alt uh, cadru. Mulțumesc, domnul Abermonte. Da, vă mulțumesc. Un lucru care este important este faptul că, într-o anumită parte a planului de acțiune, este prevăzut în 2020 un alt audit de performanță cu privire la toate acțiunile și nu este vorba numai despre emisiunile difuzate, ci și despre uh, rețelele uh, care se bazează pe date și pe jurnalismul care analizează astfel de date. Bineînțeles că noi ne întâlnim cu părțile implicate, cu toți cei implicați uh, la nivelul rețelelor europene de emisiune și putem să oferim alternative. Suntem Există diferite opțiuni, le vom analiza și vom vedea care va fi bugetul, care vor fi costurile de reducere semnificativă a finanțării pentru Euronews sau eventual să alegem un model diferit de finanțare și după ce vom face toate aceste lucruri vom reveni la dumneavoastră. Președinta, mulțumesc. Uh, vă mulțumesc, domnule Koslovs, uh, reprezentantul Curții de Conturi, pentru uh, prezentarea dumneavoastră, pentru studiul de caz rapid pe care ni l-ați prezentat și pentru toate ideile pe care ni le-ați prezentat, asupra cărora vom mai reflecta. Îi mulțumim și domnului Abermonte, reprezentantul Comisiei, care a venit cu lămuriri și, de asemenea, vă mulțumesc tuturor celor care ați participat la această dezbatere foarte animată și dinamică. Cu siguranță, acest subiect va fi pe ordinea de zi și în viitoarele săptămâni. Mulțumesc, Monica Holmeier în calitate de președinte cont. Cred că noi două vom continua această colaborare uh, și vom mai discuta în cadrul ambelor uh, comisii despre acest subiect. Și sper că în final să ajungem la o soluție rezonabilă pe care să o putem prezenta către exterior. Cu aceasta ajung, așadar mulțumesc încă o dată tuturor și trec la următorul punct de pe ordinea de zi, este vorba aici despre regulamentul delegat al Comisiei de completare a regulamentului numărul 1295 per 2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor indicatori de performanță calitativ și cantitativ suplimentari. De fapt, este vorba despre prezentarea de către Comisie a unui act delegat privind programul Europa Creativă. Astăzi avem uh, Comisia alături de noi uh, pentru a ne prezenta acest act delegat uh, privind programul Europa Creativă. Cei care uh, în mandatul trecut au fost la Comisia de Cultură își amintesc eventual că am mai discutat despre acest lucru. Vă rog să părăsiți sala în liniște pentru a putea continua dezbaterea. Oricum am depășit cadrurile de timp alocat primului punct, așadar vă rog să părăsiți sala repede și în liniște pentru a putea să ne continuăm dezbaterea. Este valabil pentru toți uh, colegii și cei care stau în picioare și cei care continuă discuțiile aici. Vă rog să vă răsiți sala dacă doriți să continuați să discutați, pentru că dorim să ne continuăm uh, reuniunea. Așadar, cei care în legislatura trecută erau membri cult își amintesc că am purtat multe discuții cu privire la necesitatea unor indicatori calitativi de evaluare a impactului programului Creative Europe. Comisia anul trecut a lansat procedura cu privire la un act delegat și această act delegat a fost adoptat în luna mai. Pornind de la perioada electorală, de la alegeri, Comisia nu a putut să-l transmită însă mai departe Parlamentului. Parlamentul l-a primit pe 18 iulie, iar uh, nu știu dacă toată lumea a avut posibilitatea să îl analizeze, să îl citească, pentru că a început și vacanța de vară. Imediat după aceea, uh, deadline-ul pentru amendamente fusese stabilit pentru 18 septembrie, așadar un termen destul de scurt. Așadar, vă rog să citiți acest uh, act delegat. La prima ședință pe care au avut-o, coordonatorii cult au decis, uh, pentru că a existat și vacanța de vară, um, că este necesar să se numească un raportor și raportor din umbră, așadar au decis să se extindă un pic uh, deadline-ul pentru amendamente și um, astfel să fie posibilă examinarea actului. Iar după decizia coordonatorilor, comisarii și uh, Consiliul au fost, uh, uh, au fost informați cu privire la această extindere. 18 noiembrie va fi noul uh, termen limită pentru amendamente. Înainte, Comisia Cult va trebui să vină cu un termen intern pentru a veni cu obiecțiile sale împotriva actului delegat, uh. iar apoi vor uh, avea loc și discuții. Dacă se dorește uh, o obiectare, atunci vă rog să faceți, uh, să transmiteți un e-mail către secretariatul CULT și către mine sub forma unei solicitări de respingere în limba engleză, vă rog. Acest termen pentru obiecții se încheie la 12 septembrie la ora 12, astfel încât în octombrie să putem vota cu privire la acesta și să respectăm termenul general din noiembrie. Dacă nimeni nu se va opune uh, față de actul propus, atunci Comisia Cult uh, pe 18 septembrie nu va lua nicio măsură. Voi da acum cuvântul Comisiei pentru 10 minute pentru a ne face o introducere, apoi deputații vor putea adresa întrebări. Din partea Comisiei avem alături de noi, uh, în primul rând, pe domnul Delgado și pe domnul Dorsen amândoi uh, se vor referi cu privire la acest subiect astăzi. Cine dorește să uh, ia cuvântul primul? Domnule Delgado, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. O să vă prezint un cadru general al activității noastre. Avem un set de indicatori pentru Creative Europe. Evaluarea în general a fost pozitivă S-au identificat și câte, câteva lipsuri, câteva limitări ale actualilor indicatori. În momentul de față se folosește un regulament delegat și am încercat să găsim o soluție de a depăși această problemă a indicatorilor limitați. În decembrie 2018 am organizat o discuție amplă cu experții numiți de statele membre în baza unei prime propunerea comisiei a fost invitat și secretariatul uh, uh, comisiei pentru a participa ca observator. După care, iată care este propunerea care a rezultat în urma acestei dezbateri și interne și externe. Setul de indicatori propuși și prezentați aici se bazează pe patru categorii, patru categorii de uh, indicatori în baza articolului 1 din uh, regulamentul delegat. Există un set de încă patru indicatori cu privire la obiectivele generale ale programului. E vorba de regulă de specificarea indicatorilor care există deja în actuala bază juridică. La alinatul 2, în momentul de față, avem 5 indicatori de obiectiv specifici care constituie o specificare a actualilor indicatori, există și indicatori calitativi generali uh, la punctul 4 și specifici la punctul 5. Al doilea grup de indicatori este reprezentat de media. Colegul meu o să vă dea mai multe detalii despre aceștia. Și, în fine, cultura, și obiectivul specific al acesteia. Aici sunt 9 indicatori specifici foarte concreți. Îi puteți vedea și puteți încerca să, ve să faceți o legătură clară între fiecare indicator și măsura vizată. Sistemele de informare sunt un lucru fundamental. Am elaborat indicatori împreună cu colegii de la agenția executivă. Am încercat să găsim soluții pentru colectarea și prelucrarea datelor. A durat ceva timp până când am putut să creăm acești indicatori astfel încât să fie viabil, nu-i deloc ușor și veți primi curând o ilustrare a acestor indicatori într-un raport pe care Comisia îl publică cu regularitate. Probabil în săptămânile următoare, colegii mei vor trimite către comisia dumneavoastră raportul de monitorizare pentru 2011. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție, însă până una alta îi voi da cuvântul colegului meu. Mulțumesc foarte mult, Joao. După cum spunea și colegul meu, indicatorii aceștia noi îi considerăm o șansă de a comunica mai clar, de a vă împărtăși mai limpede rezultatele foarte bune ale acestui program Creative Europe. Când am definit acești indicatori, ne-am concentrat efortul pe un uh, accent foarte puternic pus pe ce face concret programul, care este sprijinul de care se bucură și care sunt rezultatele produse, cum pot fi ele monitorizate. Prin acești indicatori încercăm să captăm în special trei dimensiuni. Mai întâi, vrem să înțelegem cu ajutorul lor obiectivul dublu de diversitate culturală și competitivitate economică al sectorului audio audiovizual, pentru că eu de acesta mă ocup. Un indicator cheie pentru noi este, de exemplu, recunoașterea critică internațională care se realizează prin termenii sprijinit de media. Acest indicator oferă o imagine clară atât a calității uh, culturale intrinseci a lucrărilor de artă, cât și a uh, recunoașterilor și competitivităților pe piață, pentru că recunoașterea critică adesea atrage după sine atenție, recunoaștere și prin asta și rezultate economice. Un alt element pe care încercăm să-l identificăm pe lângă competitivitate și calitate uh, o și diversitate o reprezintă tocmai acest element al diversității. Pentru Uniunea Europeană, egalitatea între femei și bărbați este o valoare fundamentală și este și un factor de competitivitate din punctul nostru de vedere, fiindcă trebuie atrase talente din toate păturile societății și din toate categoriile societății. Prin urmare, e necesar echilibrul de gen. Așadar, există indicatori pentru a măsura și participarea femeilor la acest program. Facem o comparație cu tendințele din industrie, din sector. 50% dintre cei care participă în programul acesta sunt femei la nivelul formării, dar sunt chestiuni pe care de asemenea trebuie să le monitorizăm îndeaproape și pe mai departe. Un al treilea element pe care încercăm să-l captăm prin acești indicatori este reprezentat de întregul lanțului val lanț valorii din industrie, de la momentul formării profesionale până la creare și apoi distribuția lucrărilor cum acoperă indicatorii toate aceste aspecte, urmărind de asemenea. Apoi, cum sunt uh, făcute publice diferite lucrări pe diferite canale, lucrări de cinematografie, dar și de televiziune și conținut online, pe platformele online. Ne interesează din ce în ce mai mult și acesta. Fiecare parte a acestui sector trebuie măsurată diferit, cu indicatori specifici. Tocmai de aceea am ales cu atâta grijă indicatori despre care știm că putem găsi surse de date în fiecare an, așa încât să putem compara situația de la un an la altul și să putem crea și tendințele, să putem să uh, identificăm și tendințele, evoluțiile. Un alt element îl reprezintă indicatorii cantitativ și calitativ, măsurarea audienței. Cota de piață a lucrărilor europene este de asemenea importantă din, ca un indicator cantitativ pentru a evalua uh, lucrările. Pe de altă parte, știm foarte bine că nu totul se poate măsura cantitativ, nu totul se poate cuantifica. Și deci asta este, sunt și alte elemente care trebuie evaluate, cum ar fi inovarea, trebuie să sprijinim și să ajutăm inovarea. Prin urmare, indicatorii noștri acoperă și această dimensiune a inovării. Și o ultimă chestiune la care m-am referit și eu și se referise și Joao, încercăm să uh, venim cu indicatori care au fost deja testați, uh, am, uh, i-am cuprins în raportul uh, pentru 2018, care recent a fost făcut public pe internet și considerăm că acești indicatori, pentru că i-am testat, sunt extrem de uh, pertinenți și buni. În 2018, de exemplu, a putut vedea în mod concret cum a ajutat presa la circulația transfrontalieră, distribuția transfrontalieră a operelor. 25% din producția anuală europeană de film a putut fi vizionată. Apoi avem peste 500 de filme care au fost uh, vizionate, publicate, făcute publice dincolo de frontierele țării în care au fost publicate, în care au fost create. Deci, încercăm să identificăm și evoluțiile pe piață, care arată o creștere a circulației transfrontaliere a lucrărilor, ceea ce demonstrează impactul pozitiv al presei, al media. Mulțumesc foarte mult. Cred că doamna Bunting are o întrebare în ceea ce privește documentele. Documentele sunt uh, printre cele electronice Toată lumea are acces la ele. Under the, the meeting le puteți găsi în documentele de lucru ale, comite, ale comisiei. Și o să vi le trimitem și prin, internet, prin uh, pardon, e-mail. Toată Smelio... Uh... Domnul uh, raportor, uh, domnul Smirilio nu este prezent, așadar voi da întâi cuvântul raportorilor din umbră, domnului Frankovski și domnului Mohamed. Domnul Frankovski, vă rog. Bardzo dziękuję za prezentację. bardzo pomocne. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, care ne e foarte de, fol- foarte, de foarte mare folos. Indicatorii cantitativ și calitativ sunt foarte importanți pentru că ei pot măsura eficiența programului. Prezentarea dumneavoastră a fost extrem de detaliată și indicatorii, mai ales cei cantitativi, sunt foarte detaliați. Cum vă propuneți să evaluați plus valoarea europeană și diversitatea culturală însă cu ajutorul acestor indicatori? Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Lista e chiar în acest document. Comisia a făcut o propunere foarte clară. Propunerea se regăsește în document. Dacă vă uitați peste el, aveți indicatorii calitativi la articolul 1, 2, 4, indicator calitativ a poveștilor de succes în domeniul inovării și așa mai departe. Deci, când vorbim despre indicator calitativ, trebuie să avem o acoperire foarte amplă, fiindcă definiția calitativului este în opoziție cu noțiunea de cantitativ. Deci ne folosim mecanismele interne pentru a putea defini ce înseamnă o poveste de succes – și cum putem să aplicăm acești indicatori calitativi. Vă asigur că rata selecției programului este extrem de strictă. 60% din uh, proiecte sunt finanțate, prin urmare avem de la bun început un nivel foarte ridicat de calitate și nu ne este, nu ne este prea greu să definim, deci, poveștile acestea de succes din punct de vedere calitativ. Domnul Mohamed? Ba nu, îmi cer scuze, mai întâi domnul Dawson dorea să răspundă și dumnealui. Mulțumesc. Aș dori să completez cele spuse de colegul meu. Acest act delegat cu indicatorii respectivi vizează programul actual care se va încheia în 2020. În, este în, în urma, el vine în urma uh, recomandărilor de la evaluarea de la jumătatea termenului. Noul program va fi însoțit de noi priorități și activități, respectiv de un nou set de indicatori care vor trebui uh, elaborați. Prin urmare, din acest punct de vedere, există clar o distinție între ce se întâmplă acum și ce se va aplica pe viitor. Cât privește însă indicatorii calitativi, unul dintre elementele cheie pe care se concentrează aceștia îl reprezintă inovarea. Și aici sunt trei domenii, artistic, afaceri și tehnologic. Inovare în domeniul artistic, în domeniul de afaceri și în domeniul tehnologic. Prin intermediul raportului nostru de proiect, raportul final și prin monitorizarea permanentă a proiectului, ca să vedem care sunt rezultatele pe care le produce în materie de inovare, noi ne concentrăm pe dialogul constant cu părțile interesate. Și, desigur, o sursă importantă de informații o reprezintă și presa de specialitate, acolo unde putem identifica eventuale analize critice, care pot reprezenta și ele surse de probă critică. Mulțumesc, domnul Mohamed nu este prezent în acest moment. Așadar, pentru că observ că nu mai dorește nimeni să intervină, întreb uh, eu, indicatorii, atât cei calitativi cât și cei cantitativi, au trebuit să fie selectați mai întâi, uh, au fost selectați uh, în ceea ce privește proiectele agențiilor. Acești indicatori sunt făcuți publici, astfel încât uh, și furnizorii de proiecte, deci cei care doresc să dezvolte proiecte, să știe în funcție de ce criterii se face selecția de către comisie pentru a putea să-și îmbunătățească modul în care își uh, uh, realizează proiectele, astfel încât să existe o plusvaloare și pentru furnizorii de proiecte, sau este strict un document intern? Mulțumesc, doamnă președinte. Nu e un document intern. Și dacă nu sunt obiecții sau în urma unor obiecții, dacă convenim să completăm acești indicatori, documentul va deveni, devine întotdeauna public, deci criteriile sunt întotdeauna definite. Comisia, după cum a spus și colegul meu, are în vedere publicarea anuală a unui raport de monitorizare bazat pe un set complet de indicatori, cei care există deja în potrivit bazei legale și cei care vor fi definiți prin act delegat. Colectăm date la mai multe momente. În momentul uh, depunerii candidaturii, când candidații stabilesc sau arată care sunt obiectivele proiectului lor, colectăm date și la momentul punerii în aplicare, al executării proiectului și atunci când proiectul se încheie. Deci există o perioadă de timp de la momentul depunerii candidaturii pentru proiect, o perioadă de câte 2, 3, 4 ani până la încheierea proiectului. Și atunci avem datele complete. Uneori uh, se poate întâmpla ca proiectul să fie foarte frumos în intenție, dar rezultatele concrete să nu fie la înălțime. Deci e important să avem, uh, să colectăm date despre proiect la toate etapele sale. Asta E una. Apoi, în ceea ce privește criteriile de selecție, ele sunt anunțate public, candidații știu care sunt uh, ponderile acordate pentru fiecare element. Avem în vedere aspectele cantitative și calitative ale proiectului, obiectivele acestuia, dar nu putem proceda în funcție de un singur proiect. Părțile interesate pot vedea din raportul publicat care sunt cele mai importante elemente care au decurs de pe urma acestui program și care este relevanța rezultatelor programului. Mulțumesc. Există întrebări din partea dumneavoastră cu privire la procedure sau la conținuturi? Observ că nu este cazul. Atunci uh, le mulțumesc invitațiilor noștri pentru uh, prezentările susținute și pentru lămuririle oferite. But I would like to make a Doamna Banti, mulțumesc foarte mult. Aș vrea să fac observație cu privire la procedură. Ați uh, cerut comentarii foarte specifice pe un act foarte specific. Numele dezbaterii de pe ordinea de zi nu este acela din documentul care ni s-a pus la dispoziție, care, se face, care face vorbire despre Europa creativă, dar ea nu se regăsește în titlul documentului și nici în textul acestuia. De aceea, pentru că eu sunt nouă, nici nu-mi dădusem seama că acest document va trebui să-l iau pentru această ședință și să-l parcurg, motiv pentru care nu am, uh, am mi-a scăpat practic ce ați spus dumneavoastră, așa că pe viitor v-aș uh, încuraja să tipăriți câteva exemplare ale documentului de care vorbiți, pe care vreți să ne prezentați și să, ne, să le distribuiți. Sau, altminteri, să aveți același nume pe ordinea de zi ca și numele documentului. Cât privește industriile creative, eu am lucrat în acestea, am lucrat în, ca freelance, am lucrat pentru BBC pentru 30 de ani, dar se întrerupe microfonul vorbitoare. Uh, the Commission has nothing to do with that. Comisia nu are nicio legătură cu acest subiect. Asta e o chestiune legată de secretariatul comisiei noastre. Va trebui să verificăm de regulă. Am, ar fi trebuit să fi transmis acest document. Eu cel puțin l-am primit. Nu știu de ce lucrurile n-au funcționat și la dumneavoastră n-a ajuns documentul, dar vom verifica și sperăm ca pe viitor să nu se mai întâmple. De regulă, toată lumea primește documentele prin site-ul uh, e-committee. Încercăm tocmai de aceea să nu uh, tipărim toate documentele ca să nu, avem, să nu venim la ședință cu stive de hârtii, ci să aveți cât mai devreme documentele, de vi le transmitem pe cale electronică și secretariatul vi le trimite și prin e-mail uneori de îndată ce le primește. Deci va trebui să verificăm, poate a fost o greșeală de transmitere, dar vă recomand ca întotdeauna să vă uitați cu multă atenție pe e mail care vă parvin din partea secretariatului Comisiei Cult înainte de ședințe, fiindcă uneori mai vine cât un document pe ultima sută de metri, poate a venit acum în pauza de, în vacanța de vară, Vom verifica în orice caz uh, și sperăm să nu se mai repete astfel de incidente. Câteva observații privind procedura aș avea și eu. Avem un termen 12 septembrie la ora prânzului 12 pentru a fi transmise către secretariat și către președinție prin e-mail uh, eventualele dumneavoastră observații sau opoziții la actele delegate dacă nu există astfel de opoziție, atunci putem să le considerăm adoptate. 12 septembrie, ora prânzului, dacă vă opuneți. Vă mulțumesc foarte mult și am ajuns acum la ultimul punct. Următoarea reuniune va avea loc pe 23 septembrie, luni, la orele 15, și respectiv pe 24 septembrie, marți, de la, orele 9, de la ora 9 până la ora 12 și jumătate. Vă doresc un sfârșit plăcut de săptămână, iar cei care sunt coordonatori sunt invitați să rămână în sală. Domnul Minas? Da, îmi cer scuze. Ultima întrebare. Vreau să creez un fel de grup pentru creatorii pentru creatori, să, să facem cumva să-i ajutăm pe uh, artiști să realizeze mai mult. Am să aștept până se face liniște în sală, e rumoare. Doamna președinte, se poate să fie liniște cei care doresc să stea de vorbă, să o facă în afara sălii, să-i lase pe cei care doresc să participe în continuare la ședință, cu microfonul pornit, vă rog. Da, voiam să vă atrag atenția asupra intergrupului privind creațiile culturale, care se concentrează pe drepturile lucrătorilor din sectorul creativ, și, de ce ave- și pe, ce avem de, pe lucrurile de care vom avea nevoie pentru uh, Europa creatoare pe viitor. Am vorbit cu domnul Ile, care conduce intergrupul acesta și mi-a spus că ar fi foarte bine să avem ambele fețe ale medaliei. Deci dacă sunteți interesați în acest intergrup, vă rog să vă adresați, să, să mă contactați pentru această problemă foarte importantă. Mulțumesc pentru această inițiativă. Intervenție fără microfon. Vă rog să rămâneți în sală pentru a putea continua cu